Stimați colegi, declar ședința deschisă. Vom începe cu câteva voturi electronice la începutul ședinței. Haideți să testăm sistemul de vot mai întâi. Vă rog să votați cum doriți să votați. Poftiți? A votat toată lumea? S-a închis votul. Foarte bine. Nu a funcționat pentru cineva? Haideți să mai încercăm o dată. Vă rog să votați încă o dată, de test. lipsesc uh, voturi, lipsesc membri din sală, dar cred că vor sosi. Mai lipsesc doi, încă unul. Lipsește de la ALDE un membru. Bun, s-a închis votul. Primul punct de pe ordinea de zi de azi este punctul 9. raportul domnului Norbert Neuser. Doriți să spuneți ceva înainte de vot? Nu? Bine. Trecem la vot. Nu există amendamente. Avem un singur, un singur vot asupra proiectului de aviz. S-a deschis votul. Este vot prin apel nominal? A, ah, nu, pe listă nu scria. Este vot prin apel nominal? Bine, bine, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăsprezece pentru, unu împotriva. Nicio abținere. Se adoptă acest raport. Felicitări! Al doilea raport se referă tot la tema abordată de domnul Noizer raport pe, uh, proiect de aviz. Să începem votul. Avem 25 de amendamente. Vot separat pe fiecare dintre ele. Amendamentul 7. Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16. Vom verifica electronic amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A fost o idee foarte bună să verificăm. 16. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Să respinge. 17. Pentru, împotriva, abțineri? Cred că trebuie să verificăm electronic amendamentul 17. S-a deschis votul. Haideți să vedem. S-a deschis votul. Verificăm. 17. S-a închis votul. Se adoptă. Se adoptă, deci, 17-le. Amendamentul 18. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se respinge. Nouăsprezece. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendul 20. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 21. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, cine se abține, bun, se respinge. Vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează un vot cu privire la raportul doamnei Linda McAvan. Punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externe ale UE. Au fost retrase câteva amendamente. Haideți să începem votul. 12 și 13 au fost retrase. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15 retras. Trecem la amendament oral. Numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 16 este caduc pentru că am votat amendamentul oral și trecem la 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 18 pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 40 este caduc. 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. Încă este deschis votul. Mă scuzați, am probleme cu acest aparat de vot. Dar votez împotriva. Bun. S-a închis votul. Dumnezeu era împotrivă, ceea ce înseamnă că se respinge. Bun, deci se respinge. Vă puteți muta, vă rog, la un alt scaun, la o altă mașină de vot? S-a mutat? Bun. Da. 20. Pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm electronic. S-a deschis votul electronic la amendamentul 20. Am greșit? S-a închis votul. Se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm și aici, electronic. S-a deschis votul. <coughs> Poate, poate. S-a închis votul. Iată, am verificat. Un vot contează. 21 se respinge. 22. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm amendamentul 24. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 26 retras. șapte trebuie votat pentru că amendamentul 25 a fost respins. Cine este pentru 27 împotrivă? Abțineri? Se respinge. 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 29. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 30. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 31. Pentru. Împotriva. Verificăm și aici. S-a deschis votul. A votat toată lumea, deci închidem votul. Se adoptă. 32 pentru, împotriva, se respinge. Abțineri, se respinge. 33-34 sunt retrase. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. Vot pe părți. Partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 39. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Verificăm electronic să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la trimiteri. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Restul amendamentelor au fost retrase. Trecem la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la un vot pentru un proiect de întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei. Nu există amendamente. Avem un vot electronic pe această temă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la raportul domnului Frunzulică. Raportul anual referitor la punerea aplicarea politicii comerciale comune. Doriți să spuneți ceva ca raportor? Domnule Frunzulică? Nu, nu, nu vreau să spun nimic. Bun, atunci să trecem la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Toate acestea sunt caduce până la amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Compromisul 2, de fapt, l-am uh, uitat, îmi cer scuze. Cine este pentru compromisul 2? Cine este pentru împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. A votat toată lumea. Închidem votul. Se respinge. Asta înseamnă că trebuie să votăm amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic. Lipsește un vot. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic și acest vot, acest amendament. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2A. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge, probabil. Doriți să verificăm? Bine, verificăm electronic compromisul 2A. Vote is... You have not voted. Ah. Yeah. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Trebuie să votăm acum amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Closed. S-a închis votul. S-a închis votul se respinge. 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Uh, vot is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. 13. S-a închis votul. Se respinge. 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. It was carried. Era adoptat. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 15. 15. Vote is... Uh, somebody is not voting yet. Cineva văd că n-a votat. One is missing. Lipsește un vot. Two are missing. Două voturi lipsesc. Trebuie să închidem votul. It was uh, rejected. S-a respins. So you want to take it again. Vreți să repetăm votul? Ok, let's be generous and vote again. Bine, suntem generoși și mai votăm o dată. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. It was carried. Se adoptă. 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Intervenție din sală. Domnule președinte, mi se pare că compromisul 3 a fost adoptat. Nu? A fost respins? Yeah, yeah. So now we are in uh, 16? Am ajuns acum la amendamentul 16. Da, să verificăm la amendamentul 16. The vote is closed. S-a, s închis votul. Se respinge. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să ridicați mâna, ca lumea. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Bine, verificăm la 17. Vot is closed. S-a închis votul. Era respins. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 19. S-a închis votul. Se respinge. 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Compromise 4. Compromisul 4. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă abțineri, verificăm la 23. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. E greu. E greu de data asta. S-a închis votul. Se adoptă. A, trei amendamente devin caduce. Acum votăm o 28 pentru, pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Bine, verificăm la 28 prima parte. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Bine, verificăm la 28 a doua parte. S-a închis votul. A fost respins. 29. Compromisul 6, de fapt. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7, da. Sunteți foarte drăguți că mă ajutați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Asta înseamnă că trecem la 37. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci trecem la 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. La 46. S-a deschis votul. De fapt, încă e deschis votul s-a închis și se adoptă. Acum avem votul final pe marginea propunerii de rezoluție modificate cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Felicitări raportorului. Și acum am ajuns la sfârșitul sesiunii de votare electronică. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și trecem mai departe. Avem punctul 14 pe ordinea de zi și anume încălcarea drepturilor popoarelor indigene în lume, inclusiv acapararea terenurilor. Vă rog să părăsiți sala în liniște, pentru că trebuie să ne continuăm discuțiile. Dragi colegi, am ajuns acum la un uh, schimb de opinii cu privire la um, proiectul de aviz referitor la încălcarea drepturilor popoarelor indigene în lume, inclusiv acapararea terenurilor. Problema ne este bine cunoscută și foarte importantă în comisia noastră. Uh, AFET DROA sunt uh, comisiile responsabile pe fond pe 23 și 24 uh, aprilie se va vota pe marginea raportului uh, lui Francisco Asis, iar uh, în cazul nostru Maria Hoibuch este raportoare și Maria are acum posibilitatea să-și prezinte proiectul de aviz. Vă rog frumos să părăsiți sala în liniște. Maria, te rog. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Pe 17 ianuarie, Uniunea Europeană a trebuit să suspende în mod forțat un proiect de dezvoltare în Kenya, pentru că un uh, indigen care se opunea părăsirii terenului său fusese împușcat cu o zi înainte. În timp ce poliția silvică din Kenya a urmărit alți uh, proprietari de teren. Obiectivul lor era um, practic erodarea unui teren uh, silvic din Kenya, pentru că tocmai în, acel, uh, în acea zonă se desfășoară un proiect de dezvoltare european. Era vorba de alimentarea cu apă, de schimbările climatice în acel proiect care demarase abia în 2016. ONG-urile spun că prin acest proiect UE s-a ajuns la aceste situații uh, de alungare a populațiilor indigene și, nu în ultimul rând, la aceste ucideri. Nu cunosc prea multe detalii referitor la acest program pentru a vă spune mai multe. Vă dau uh, doar acest program drept exemplu pentru a vă arăta cât de importante sunt uh, ideile despre care discutăm astăzi și cât de important este rolul nostru. Drepturile populațiilor indigene au fost mult prea adesea încălcate, iar aceste populații s-au bucurat prea puțin de dreptate. Adesea e vorba de teren, acces la teren și drepturile de proprietate. Și tocmai acesta este punctul central al raportului de inițiativă și al avizului. De ce apar atât de multe probleme când vine vorba de proprietatea terenului? Dacă e să spunem lucrurilor uh, pe nume, situația e simplă. Există populații indigene de mult mai multă vreme decât există drepturile formale de proprietate uh, asupra terenurilor. Și în multe locuri de pe glob, inclusiv în Kenya, populația indigenă folosește teren pe care îl deține de facto, însă nu, asupra căruia nu are o proprietate, un titlu de proprietate formal. Și de aici um, izbucnesc conflictele. Majoritatea actorilor internaționali caută materii prime, apă sau suprafețe de cultură. Însă, obiectivul guvernelor ar trebui să fie să protejeze drepturile acestor populații indigene. Ar trebui să se asigure, în plus, că orice acțiune care implică terenurile trebuie să se desfășoare protejând drepturile populațiilor indigene și consimțământul acestora. Ce rol joacă proiectele de dezvoltare? În primul rând, prin uh, programele de cooperare și dezvoltare, Uniunea Europeană poate sprijini guvernele din țările partenere să-și îndeplinească obiectivul și misiunea de a proteja populațiile indigene, pentru că, din păcate, nu toate țările partenere dispun de fondurile necesare pentru a pune în aplicare aceste obiective. În al doilea rând, din păcate, cazul din Kenya nu este unul izolat, mai ales în ceea ce privește proiectele de dezvoltare, mai ales uh, referitor la cele privind uh, adaptarea la schimbările climatice, există deja probleme precedente cunoscute. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că prin proiectele ei nu se încalcă drepturile omului. Mai ales trebuie să verifice și să se asigure că regulile pe care le impune sunt respectate. În al treilea rând, trebuie să vorbim despre investiții. Aici, la Parlamentul European, în urmă cu câteva luni, am adoptat planul um, extern de investiții. Și aici e nevoie de reguli mai stricte. Investitorii, nu doar în domeniul agriculturii, cât și în ceea ce privește exploatarea materiilor prime, ceea ce, ce scuze, în ceea ce privește exploatarea gazului, de pildă, trebuie să țină cont de drepturile populațiilor indigene. Am putut face doar câteva trimiteri succinte la toate acestea în uh, raportul meu. Am înaintat și eu o serie de amendamente în acest sens. Am înaintat amendamente și în ceea ce privește impunerea unei abordări uh, operaționale în lege uh, care să țină cont de drepturile omului, cât și de concretizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în ceea ce privește drepturile uh, populațiilor indigene și combaterea sărăciei, pentru că, din păcate, mult prea adesea populațiile indigene sunt marginalizate. Sper că și dumneavoastră veți îmbogăți avizul cu observații ulterioare. Vă mulțumesc și aștept acum cu mare interes observațiile raportorilor din umbră. Ok, thank you, Maria. Mulțumesc, Maria. Primul raportor din umbră de pe lista mea este domnul Viland. Sunteți aici? Da- mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc colegei Hoibuch pentru munca dumneaei, pentru propunerile ei la raportul colegului Asis. Noi vom înainta câteva amendamente care se referă și la câteva modificări de natură lingvistică. Cred că ar fi foarte util să ajungem la un compromis cât se poate de amplu în uh, ceea ce privește acest subiect, credem că este important să ne concentrăm pe acele măsuri care pot fi executate și la nivel juridic. PP-ul sprijină acordul ONU în curs de elaborare și care urmărește să treagă la răspundere acele companii care se fac vinovate de încălcări ale drepturilor omului. Cred că poate reprezenta o bună temelie pentru un aviz care să se bucure de sprijinul unei majorități cât se poate de ample. Okay, uh, Bine. And the next uh, speaker is... Uh, Următorul vorbitor este Marian Neugel. Lola Sanchez. Lola Sanchez, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rio Gabon din Guatemala, Bernardo Cam, un indigen, a fost uh, închis pentru că a denunțat construirea unui baraj de către întreprinderi care au uh, dus la secarea râului din care trăiau mii de persoane. Bernardo se află în închisoare pentru că a denunțat exploatarea acestui râu. În spate se află o companie aflată în proprietatea multimilionarului spaniol Florentino Perez. În Peru s-au exploatat uh, Uh, zone care afectează trei, chiar patru populații indigene, zeci de platforme de exploatare de petrol, um, benzinării, um, centrale electrice. E un dezastru de mediu asigurat. În spate se află întreprinderea spaniolă Repsol, finanțată de banca spaniolă BBVA. Agua Cercas în Honduras, Berta Cáceres, activistă pentru drepturile de mediu. A fost ucisă pentru că a denunțat construirea unei, uh, um, unui baraj finanțat în parte de o bancă din Olanda, care ar fi Aceste proiecte de multe ori um, acaparează resurse vitale pentru populațiile indigene și adesea se, ajung, se ajunge chiar la asasinări ale populațiilor indigene. Este important să prevenim aceste situații aplicând Convenția de pildă 169 a OIM. De multe ori nu se realizează o uh, consultare formală și liberă, așa cum uh, de altfel statele în cauză au uh, decis. Este important ca în tratatele noastre să includem cauze, clauze pentru drepturile omului. Aceste clauze afirmă, de pildă, dacă se încă, că dacă se produce o încălcare a drepturilor omului în, uh, acestui, în executarea acestui acord, acordul în cauză ar trebui suspendat de îndată. La ora actuală, însă, aceste clauze nu au un caracter obligatoriu, nu servesc decât să ne liniștească conștiința și atât. În timp ce noi discutăm între acești patru pereți, mii de persoane sunt hărțuite și li se fură viața în numele creșterii, în numele pieței și în numele unui rău numit dezvoltare. Se comit crime oribile ale căror autori uh, se îmbracă la costum și se mișcă înconjurați de bodyguards. Ce face Uniunea Europeană? Ne-am uh, propus să împiedicăm războaiele și să încurajăm drepturile omului. Iată instrumentele care preîntâmpină dezastrele umanitare provocate de oameni. Dar însă dacă nu aplicăm aceste valori, ele rămân doar niște vorbe goale. Uniunea Europeană, chiar dacă ar vrea, nu ar putea să pună capăt acestor abuzuri pentru că există nenumărați actori internaționali implicați. Iată de ce credem că este important să se elaboreze un sistem internațional în cadrul ONU sub forma unui tratat obligatoriu care să permită persoanelor afectate să beneficieze de dreptatea de care, la care ar avea drept. Este important uh, să nu cădem în incoerență și uh, să, e important să ne asigurăm că aceste clauze să aibă un caracter obligatoriu pentru a apăra acele valori democratice care stau la baza Uniunii Europene. Eu sunt foarte critică, dar sunt și foarte optimistă. Cred că încă mai e timp pentru a schimba direcția. Sunt uh, convinsă de asemenea că putem face afaceri, afaceri foarte bune, fără a distruge viața oamenilor și fără a le fura mijloacele de trai. Ca de obicei, depinde de voința politică a pune capăt uh, acestor practici negative. Trebuie să abordăm direct uh, toate aceste probleme. Iată de ce raportoarea Maria Hoibuc poate conta pe sprijinul nostru pentru a ajunge la un text cât se poate de solid. Mulțumesc, Lola. Mai avem un raportor uh, din umbră în sală, Ignacio Corao, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, raportor din umbră atât al avizului cât și uh, în ceea ce privește raportul uh, principal care vine din uh, partea Comisiei Dura, de care se ocupă colegul Asis. Cred că este un subiect important și sunt pe deplin de acord uh, cu cele spuse mai devreme de Lola, și anume că Uniunea Europeană până acum nu a fost inutilă, cel puțin pentru a ataca încălcările de care s-au făcut vinovate multinaționalele europene în acest sens. În raportul principal am propus să includem în toate politicile copiii indigeni cu dezabilități, pentru a, vorbea, pentru a vorbi de ceva concret în acest raport. Am uh, propus ca Uniunea Europeană să încurajeze intersecționalitatea între indigeni și dezabilități în, cadrele, în cadrul acordurilor internaționale. Am uh, inclus de asemenea consimțământul liber și informat în ceea ce privește expropierile, mai ales când sunt implicate comunități, persoane indigene cu dezabilități. Am cerut de asemenea partenerilor europeni să ofere informații complete asociate încălcărilor care se ocupă de uh, activități de extracție. Să ofere informații referitor la soluții alternative. Există um, câteva cazuri punctuale pe care am putea să le enumerăm și vom face acest lucru poate cu altă ocazie. Uh, după părerea mea, e un bun punct de plecare pentru a evidenția punctele unde trebuie să intervenim pentru ca populațiile indigene să poată dobândi controlul propriilor terenuri. Trebuie să încurajăm uh, Trebuie să scoatem în evidență faptul că acordurile bilaterale de investiții nu și-au atins obiectivele în ceea ce privește protejarea accesului la terenuri pentru populațiile indigene. Uniunea Europeană trebuie să adopte măsuri cu caracter obligatorii în ceea ce privește pedepsirea celor multinaționale care se fac vinovate de încălcările acestor uh, norme. Scoatem în evidență că este necesar să se creeze un registru public privind uh, Uh, terenurile care se află în proprietatea comunităților indigene. Uniunea Europeană, în plus, trebuie să asigură respectarea drepturilor comunităților indigene, asigurând consimțământul liber și informat uh, um, al populațiilor indigene când vine vorba de activitățile desfășurate de întreprinderile europene. Trebuie de asemenea să creăm un observator legislativ care să monitorizeze uh, activitatea celor întreprinderi europene care se fac vinovate de încălcarea drepturilor comunităților indigene. Mulțumesc! Mulțumesc, Ignațio! Mai există membri care doresc să ia cuvântul? Vă rog! Vă rog, prezentați-vă! Nu uh, mai țin minte cum vă numiți. Bună ziua, mă numesc Maria Noișel, uh, nu am fost la vot, iată de ce am întârziat, am fost în altă ședință, sunt... Uh, raportare din umbră pentru acest raport și aș dori să scot un punct în evidență care pentru mine este foarte important. Trebuie să dăm dovadă de răspundere în comportamentul nostru de consum, în ceea ce privește politica și în ceea ce privește importurile și exporturile. Asta înseamnă că acțiunile noastre sunt răspunzătoare practic uh, de alungarea populațiilor indigene de pe propriile pământuri și nu cred că are nimic de a face cu multile, multinaționale, ci înseamnă practica Uniunea Europeană să-și asume răspunderea pentru comerțul exterior pe care um, îl realizează. E vorba de resursele piscicole, e vorba de gestionarea pădurilor, terenurilor, uh, din păcate nu am putut asculta ce a spus uh, raportoarea și ce au spus uh, ceilalți colegi raportori din umbră, dar este foarte important ca Uniunea Europeană să-și asume răspunderea în uh, cadrul politicii comerciale, în cadrul politicii agricole, politicii de pescuit, pentru că lucrurile nu se întâmplă undeva într-un vid, toate acestea nu cad din cer, ci există un lanț al consecințelor și trebuie să ne asumăm răspunderea. Mulțumesc! Da, dumneavoastră sunteți raportarea din umbră pentru socialiști și democrați. Mai există membri care doresc să ia cuvântul? Atunci aș dori să întreb dacă cineva de la comisie sau de la serviciu de acțiune externă ar dori să ia cuvântul, vă rog. Vă rog, prezentați-vă înainte. Mulțumesc, Eu uh, sunt de la Serviciul de Acțiune Externă, de la Divizia 1, în, cu ocazia unei întâlniri anterioare am făcut deja un comentariu referitor la acest proiect de raport deosebit de important, așa că nu am să intru acum în amănunte. Doream doar să precizez că ne-am intensificat uh, sprijinul pentru activiștii, pentru drepturile comunităților indigene și pentru activiștii pentru drepturile omului care lucrează în contextul acapărării terenurilor și schimbărilor climatice. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra concluziilor Consiliului din luna mai 2017, care a plasat încălcarea comunităților, drepturilor comunităților indigene în uh, uh, ceea ce privește acapararea terenurilor în, uh, într-un context cât se poate de clar. Consiliul a luat notă de faptul că abordarea UE față de dezvoltare, incluzând toate drepturile, ar trebui să fie principalul vector pentru sprijinirea comunităților indigene în ceea ce privește punerea în aplicare a Agendei 2030, acordând deosebită atenție femeilor, persoanelor cu dezabilități, copiilor și tinerilor. De asemenea, incluzând acele persoane strămutate intern sau în situații de conflict armat. ținând cont firește și de eforturile de um, consolidare a păcii. Consiliul reamintește concluziile în ceea ce privește comerțul și drepturile omului, reamintind principiile um, și orientările privind drepturile omului relevante în uh, ceea ce privește dreptul comunităților indigene. Și dacă tot ați amintit acest principiu important al uh, consimțământului prealabil și informat, liber și informat, Consiliul își reiterează sprijinul uh, pentru acest principiu, afirmând că dialoguri uh, și consultări cu comunitățile indigene sunt importante la orice nivel pentru a asigura participarea deplină și să asigure astfel consimțământul prealabil și informat. Și poate, domnule președinte, deja din 2013, trebuie să reamintesc, orientările pentru o mai bună legiferare precizează că drepturile fundamentale trebuie luate în calcul atunci când se evaluează impactul inițiativelor europene. Asta înseamnă că se aplică și asupra politicilor comerciale și asupra orientărilor elaborate în acest context și acolo se face trimitere la drepturile comunităților indigene. Așteptăm uh, cu mare interes finalizarea acestui raport atât de important și să colaborăm cu dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Cineva de la comisie care dorește să ia cuvântul? No. Thank you. Uh, or is there somebody? Este cineva de la comisie? Vă rog, prezentați-vă. Bună ziua, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Lucrez la DEVCO, Unitatea pentru Drepturile Omului și mă ocup de chestiunile care țin de drepturile populațiilor indigene. Aș vrea să le mulțumesc uh, europarlamentarilor care au luat cuvântul și care au prezentat situația pe care, din păcate, la DEFCO o cunoaștem mult prea bine, mai ales la unitatea noastră, pentru că noi gestionăm mecanismul pentru apărarea drepturilor omului. Din păcate, asistăm uh, tot mai mult la situații în care sunt uciși oameni care apără drepturile omului și care încearcă să combată acapararea uh, terenurilor. Bineînțeles că aceasta în interesul resurselor naturale, care interesează pe oamenii de afaceri. Noi am făcut o propunere în acest sens și suntem în proces de a evalua propunerile. 5 milioane vor merge pentru astfel de proiecte. Eu sunt de la Comisie, de la DEFCO, însă cred că aceasta depășește cu mult mandatul nostru, deoarece există foarte multe uh, Um, direcții generale de linie, de resort, care au propriile politici și care au un impact foarte mare asupra a ceea ce se întâmplă în materie de finanțare externă. Sunt chestiuni care țin de investiții, care țin de agricultură, drepturile omului și așa mai departe. Toate aceste direcții generale au fost deja menționate. Pentru noi este o mare provocare să punem lucrurile cap la cap și să găsim împreună soluții coerente la nivel intern și extern cel mai bun exemplu de coerență internă și externă de când lucrez eu în domeniul uh, dezvoltării uh, este FLECT și VPA. Există un uh, regulament intern privind importurile de lemn. Nu sunt specialistă pe domeniu, dar este vorba despre regulamente sau reglementări la nivel intern și la nivel extern. În încheiere, vreau să spun că avem această abordare bazată pe drepturi um, care este o schimbare uh, față de ceea ce suntem noi obișnuiți să facem. Avem cu siguranță proiecte de dezvoltare care sunt expuse riscului. În ceea ce privește Kenya, avem un proiect de dezvoltare, un proiect uh, Water Tower, era un proiect de mediu Delegația um, pe 17 ianuarie a suspendat toate finanțările cu autoritățile keniene ca urmare a ultimului asasinat de pe 12 ianuarie. Dar mm, nu este decât, uh, nu dispunem decât de acest mijloc. Nu am foarte multe informații la dispoziție, dar uh, cred că ar trebui să introducem niște mecanisme pentru a formula plângeri, pentru că nu există astfel de mecanisme, niciun mecanism de depunere de plângeri, niciun mecanism de compensații sau de măsuri reparatorii. Și cred că acest raport este foarte bine echilibrat. Am citit acest raport cu foarte mare interes și mi se pare foarte interesant. Mă bucur foarte mult că am citit raportul și le felicit pe, cele, pe doamnele implicate. Thank you. Maria Hoibuf. Mulțumesc. Maria Hoibuf, ați vrea să spuneți ceva pentru a încheia discuția? Ja, äh, herzlichen Dank, äh, herzlichen Dank auch für die vielen Beispiele. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru toate exemplele pe care ni le-ați oferit. Într-adevăr, aceasta ne arată cât este de important raportul nostru și cât este de important acest aviz. Îi mulțumesc foarte mult și comisiei. Chiar dumneavoastră ați spus că nu avem mecanisme uh, pentru um, formularea de plângeri și tocmai asta arată cât este de importantă problema și cât este de necesar să găsim o soluție. Sigur că populațiile indigene sau persoanele vulnerabile au fost afectate și este de neacceptat uh, să nu aibă un mecanism prin care să se plângă sau să depună plângere. Și realizăm că este important uh, acum mai mult ca oricând să întreprindem acțiuni și sper că acesta nu va rămâne doar un aviz pe hârtie, și, ci că se vor întreprinde și acțiuni. De exemplu, să instituim un mecanism de mm, formulare de plângeri sau poate că ar trebui să facem ceva și din punct de vedere juridic. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și uh, Aștept amendamentele dumneavoastră. Domnul Viland spunea că trebuie să avem un compromis uh, larg. Sigur că da, dar compromisul trebuie să fie unul bun, unul temeinic și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și discuțiile în continuare. Mulțumesc foarte mult, Maria, și vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Termenul pentru depunerea amendamentelor este marți, săptămâna viitoare, la ora 17 și vom vota cu privire la proiectul de aviz luna viitoare, pe 20 martie. Am încheiat astfel acest punct de pe ordinea de zi. And the next one... Următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 15, situația umanitară în Rede Congo. Vom avea un schimb de opinii cu Andrula Caminara director pentru Africa, Asia, America Latină, Caraibe și Pacific la DG ECO, Comisia Europeană. So, I'm going to make a short... Voi face eu o scurtă introducere până când uh, se instalează doamna Caminara. Următorul punct de pe de zi, criza umanitară din Republica Democratică Congo. Situația în Rede Congo a fost extrem de îngrijorătoare de ani la rând. A avut loc un război în estul țării care a cauzat milioane de morți. Însă, anul 2017 este considerat fi unul dintre cei mai violenți ani din istoria recentă a țării contextul politic este foarte instabil și de aceea violența a crescut, mai ales în regiunile Kivu de Nord și de Sud, precum și în provincia Tanganyika și în regiunea Kasai. Prin urmare, în interiorul Rede Congo există 4,3 milioane de persoane strămutate. Planul de răspuns umanitar 2018 pentru Rede Congo necesită 1,7 miliarde de dolari americani finanțare pentru a asista aproximativ 13 milioane de persoane care au nevoie de protecție și sprijin umanitar. ONU a declarat că situația în Rede Congo este o situație de urgență nivelul 3, cel mai înalt nivel posibil. Declarația aceasta a fost făcută în 2017. Însă, situația în Rede Congo este cea mai puțin finanțată urgență nivelul 3 din lumea întreagă. Să nu mai întind cu vorba, îi dau cuvântul doamnei Caminara ca să ne spună câteva detalii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a fi aici alături de dumneavoastră ca să discutăm despre Rede Congo. Am să mă refer la trei aspecte astăzi. În primul rând, ce am văzut eu într-o vizită recentă în Rede Congo și cum evoluează situația umanitară pe teren. În al doilea rând, starea actuală de fapte în ceea ce privește răspunsurile la criza umanitară și, în al treilea rând, informații cu privire la o conferință a donatorilor care va fi organizată de ONU pe tema RDC. Care este situația umanitară pe teren? Vreau să vă citesc un citat de la directorul ONG-ului internațional Un ONG internațional din Rele Congo. Este o declarație la care mă alătur în totalitate. Aici se spune că 2017 a fost un an prost pentru congolezi. 2018 va fi mai rău. Din ce am văzut pe teren, cred că aș fi 100% de acord cu acest, această declarație. Ați auzit deja câteva dintre informații, câteva dintre date. Eu am să fac o analiză mai profundată. 13 milioane de persoane care au nevoie de ajutor, 7,7 persoane fără siguranță alimentară, 2 milioane de copii afectați. 2 milioane de copii cu, mal, cu malnutriție. Peste 4 milioane de persoane strămutate intern, cea mai mare uh, cantitate de oameni, cel mai mare număr de oameni strămutați intern din Africa. Și să nu uităm că există aproximativ 500 de mii de congolezi din de Congo în țările uh, învecinate, în Sudanul de Sud, în Burundi și în uh, Rwanda, unii. Deci dacă oamenii fug în țări cum ar fi Sudanul de Sud sau Republica Centrafricană, vă dați seama cât de groaznică este situația în de Congo. Se vorbea și despre holeră în Kinshasa. Iată încă un element negativ. La sfârșitul lui 2017 a fost o epidemie cu 55.000 de cazuri înregistrate de holeră. Comisia a încercat să abordeze această problemă, să ajute. Ieri am primit rapoarte cum că congolezii ajung să fugă chiar și în Uganda. Și acum există cazuri de holeră și în Uganda. Deci oamenii se duc cu problemele lor în Uganda și în cealaltă țări. Există nevoi foarte mari de protecție și există cel puțin 120 de grupuri armate care operează în această țară. Deci există conflicte pe teren. Însă situația este extrem de complexă pe, și pentru, din perspectiva umanitară. De multe ori e nevoie să știm cine este pe teren, cine controlează o anumită zonă ca să putem avea acces acolo. Sunt foarte multe grupuri armate. Situația evoluează rapid, deci acțiunile umanitare sunt extrem de dificile pe teren. Să nu uităm și faptul că RDC este o țară extrem de mare, este de dimensiunile uh, Europei de vest și se învecinează cu opt alte țări africane. Deci potențialul de destabilizare în vecinătate este foarte mare. În funcție de cât timp mai avem la dispoziție, aș putea să vă mai descriu ce am văzut pe teren, dar aș dori să mă limitez la ce am spus până acum și pot reveni dacă sunt întrebări. În timpul vizitei mele am văzut uh, oficiali, proiecte, parteneri de noștri din Kinshasa și de asemenea am petrecut uh, timp și în Kasai, în regiunea Kasai. În concluzie, la acest punct pot să vă spun că avem toate ingredientele unei catastrofe umanitare. Comisia este îngrijorată de situația din RDC. Dacă e să facem prognoze pentru 2018, nu considerăm că se vor îmbunătăți lucrurile pe teren. Să vă spun câteva lucruri despre regiunea Kasai. Este regiunea pe care am vizitat-o eu mai, uh, mai mult. Am fost pe teren mai mult. Un lucru foarte interesant este că aici nu e o... Nu, nu era în 2016 o criză umanitară. Dacă ne referim la Chivul de Nord, acolo era o criză deja de multă vreme, dar în Casai nu era o, cri- o criză. Acum însă situația s-a schimbat. Într-adevăr, avem o criză și acolo. 1,5 milioane de persoane care și-au uh, părăsit casele. Jumătate s-au întors sau încearcă să se întoarcă în casele lor. Între timp însă au ratat sezonul de semănare, au ars case, școli și dispensare medicale. Ajutorul umanitar nu poate să rezolve toate problemele din RDC facem ce putem, dar pe teren există o combinație de crize politice, crize de subdezvoltare și crize umanitare. Toate sunt combinate. Așadar, trebuie să ținem seama de toate aceste elemente. Colaborăm foarte bine și cu colegii de la DG Dezvoltare să ne asigurăm că există fonduri și că acestea sunt utilizate într-o metodă cât mai eficientă. Un sector unde există nevoi foarte mari în RLC este sectorul sanitar. În regiunea Casai am fost la un spital în care se afla singurul chirurg pe o rază de 200 de kilometri. Singurul spital cu un chirurg pe 200 de kilometri. Finanțarea de la guvernul central nu mai ajunge la acest spital. În trecut avea finanțare puțină, dar era, acum nu mai au. Și bineînțeles nu poate fi menținut deschis un spital fără finanțare. Să trecem acum la al doilea punct din prezentarea mea. Spre sfârșitul lui 2017, toți indicatorii ne arătau că situația se stabilizează sau chiar scade numărul de strămutări și numărul de zone de conflict. Am fost în RDC la sfârșitul lui ianuarie și am, mi s-a spus că la începutul lui ianuarie a crescut numărul de zone de conflict și numărul de strămutați. Am discutat cu oamenii din uh, spitale și ne-au spus că vin mult mai mulți răniți. Deci chiar dacă a scăzut un pic numărul de conflicte în 2017, în 2018 situația se înrăutățește. Câteva lucruri despre nevoile de ajutor umanitar. În noiembrie s-au dat concluzia ale Consiliului cu privire la RDC și ceea ce spunem cu toții este că ONU structurează, deci structura și coordonarea ONU trebuie să fie mai bună, trebuie să fie mai extinsă, în așa fel încât să gestioneze mai bine situația. De atunci pot spune că s-au înregistrat câteva îmbunătățiri. Există un vice reprezentant al secretarului general, domnul Kim Boldo care se ocupă de această situație umanitară și a preluat responsabilitățile în luna ianuarie. Deci sistemul ONU încearcă să se pregătească, să se adapteze ca să gestioneze situația de pe teren. După cum a spus și domnul președinte, urgența este la nivelul 3. În lumea întreagă există doar patru urgențe de nivelul 3 la ora actuală. Este nivelul maxim de criză umanitară care poate fi anunțată de ONU. Anunțurile de criză umanitară se fac în mod normal pentru șase luni și anunțul actual expiră pe 28 aprilie. Anunțul nu se referă la întreaga Republică Democratică Congo, ci pentru trei regiuni, Kivu de Sud, Kasai și Tanganyika. Nu trebuie să uităm și restul regiunilor, Chivul de Nord. Indicatorii ne arată că situația din Chivul de Nord este chiar mai rea, însă din cauza faptului că această criză durează de mai mulți ani, să considera că deja această criză este deja pe radarul nostru și că ar trebui mai mult să ne concentrăm pe crizele noi. Există îngrijorări cum că forța de pace din partea ONU nu are finanțarea necesară. De asemenea, prezența lor pe teren ar putea să scadă din cauza acestui fapt. Concluziile Consiliului și ce am văzut eu pe teren confirmă faptul că o astfel de situație ar fi foarte rea pentru pentru Congo. Kasai, de exemplu, este o zonă cam cât Franța. Și trupele de pace ale ONU sunt foarte puține, câteva mii de persoane. Și ei încearcă să mențină pacea pe teren. Forțele ONU au mandatul de a proteja, de asemenea. Situația în RDC trebuie văzută din această prismă. E vorba de protecție. Și în cele din urmă aș dori să vă spun câteva lucruri despre o conferință a donatorilor. Înainte de Crăciun au avut loc mai multe schimburi de contacte și încercăm să subliniem gravitatea situației în RDC. Urmează o conferință a donatorilor pe data de 13 aprilie în Geneva. Domnul comisar Stilianides va fi copreședinte alături de Mark Lowcock, și alături de Ministerul Olandez de Externe, doamna Sigrid Kahl. Poate că va fi și unul al patrulea copreședinte. În orice caz, intenția este să creștem vizibilitatea acestei crize și să încercăm să obținem mai multe fonduri. Chiar pe partea de finanțare, problema este foarte mare. ,7 miliarde e nevoie. Însă contextul este următorul. Avem foarte multe crize foarte mari peste tot în lume. Peste tot în lume e nevoie de mai mult sprijin umanitar. Prin urmare, este o mare provocare să ajungem la suma vehiculată de 1,7 miliarde de dolari. De fapt, în 2017, Comisia Europeană și statele membre au, au contribuit 200 de milioane de dolari pentru criza din RDC. Planul de răspuns umanitar la momentul respectiv era de 800 de milioane. Deci Uniunea Europeană a reprezentat 25% din acest plan prin ajutorul acordat. În ceea ce privește acțiunile întreprinse doar de comisie, finanțarea acordată de comisie RDC, domnul comisar dorește să viziteze RDC înainte de conferință, tocmai pentru a putea evalua personal situația de pe teren. Și eventual va putea anunța și el sume semnificative de acordat uh, crizei din RDC. Am să închei aici și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Urmează să ia cuvântul raportorul permanent pentru ajutor umanitar, domnul Enrique Guerrero Salom. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc că sunteți aici astăzi și pentru informațiile pe care le-ați uh, oferit. Dar dumneavoastră veniți foarte des la Comisia pentru Dezvoltare ca să ne vorbiți despre dezastre umanitare și vă mulțumesc pentru acest lucru. Acesta este unul dintre cele mai importante dezastre din lume. Cred că toți membrii din această comisie vă mulțumesc pentru informațiile prezentate și pentru faptul că ați mers pe teren în Congo ca să vedeți cu ochii dumneavoastră care sunt lipsurile, care este situația de mizerie în care trăiesc milioane de persoane și cum se confruntă cu lipsa de resurse. Ați spus că în 2018 va fi un an mai rău decât 2017. Așa, se, așa evoluează multe dintre crizele umanitare din lume. Crizele, din ce în ce mai mult, nu sunt crize temporare. Ele se transformă în crize cronice, chiar permanente. De aceea există probleme adiționale din punctul de vedere al resurselor. La sfârșitul intervenției dumneavoastră ne-ați spus că Suma vehiculată pentru anul care urmează este foarte mare, 1,7 miliarde de euro. Dar ați spus în același timp că sunt și alte nevoi în alte crize în lume. Deci când crizele devin cronice, ce înseamnă? O bună parte a resurselor disponibile trebuie alocată crizelor existente deja. Și atunci, în momentul în care apar noi crize, apar probleme. Nu putem reacționa la fel de bine. Nivelul 3 este nivelul maxim de criză care poate fi declarat de ONU și sunt mai multe crize în lume care au acest nivel. Criza din Siria, de exemplu, din Sudan, Doream să spun că unele dintre aceste crize sunt foarte vizibile pe plan european și ne afectează în mod direct. Unele dintre aceste crize au loc foarte aproape de Europa, de exemplu Siria. Dar sunt crize și din Cornul Africii sau crize din, crize din Congo care afectează zeci de milioane de persoane, dar ele sunt mai îndepărtate de noi. Așadar, le vedem cu alți ochi. De aceea mi se pare că este un lucru foarte bun că au loc aceste vizite pe teren din partea comisiei, care după aceea vine la Parlament să ne prezinte informațiile. Și ați vorbit despre acea conferință a donatorilor de la Geneva. Este, o, este un obiectiv foarte bun. Trebuie să, crește, să creștem vizibilitatea și să obținem donatori. Aș dori să vă pun o întrebare. Dumneavoastră v-ați referit la o legătură între răspunsul umanitar și ajutorul pentru dezvoltare. Aș dori să ne spuneți mai multe despre aceste aspecte. Ce părere aveți? Și în al doilea rând, care este scenariul politic din RDC? Cum stau lucrurile cu viitoarele alegeri? Acestea vor ajuta sau vor uh, pune bețe în roate acestei crize umanitare? Ok. Mrs. Caminara is going to gather all the questions. And... Okay. Mai există și dacă vor mai exista alte întrebări, veți răspunde la final. Domnul Deva, vă rog. Uh, always. Mulțumesc. Întotdeauna vorbim despre asistență umanitară. Sunt în această comisie de 18 ani și ECO a făcut de fiecare dată o treabă extraordinară în a oferi asistență umanitară pentru a preveni suferințele în masă. Și în, uh, toate aceste, în toți acești 18 ani, uh, RDC a fost de patru ori în centrul atenției și a fost, au fost acolo crize majore. Și uh, unii dintre cei care au uh, cauzat aceste probleme au fost trimiși în fața Tribunalului Penal Internațional. Acum, care e problema cu astfel de foi pe care le avem în față? Acesta este un exemplu de ceea ce trebuie să facem. Și bineînțeles că este obligația noastră. Dar uh, sună ca și cum această problemă este un dezastru natural, dar nu este un dezastru natural, nu este un tsunami, nu este un cutremur. Este vorba despre un dezastru creat de om. Și această comisie și contribuabilii noștri trebuie să știe cine a început această situație, cine este cauza, cine ar trebui să fie uh, arestat, pentru că banii contribuabililor uh, noștri sunt uh, turnați în uh, zone de conflict create de alții pentru câștiguri personale. Nu creează conflicte pentru că n-au altceva de făcut. Nu! Generează conflicte pentru că în um, acele regiuni, în special în regiunea Kivu și în uh, regiunea din apropierea graniței cu Rwanda, sunt resurse enorme naturale de aceea trebuie să înțelegem că nu putem să susținem uh, la nesfârșit uh, acei uh, oameni doar pentru că sunt într-o situație dificilă, pentru că conducerea de acolo creează această situație. Deci trebuie să știm cine sunt vinovații dumneavoastră sunteți mai buni decât orice servicii de informații, decât CIA sau alte servicii de informații. Aveți oameni acolo, la fața locului, în fiecare locație și ar trebui să ne raportați și nouă ce aflați acolo. Ok, thank you. Cecil Kienge, Next. Cecil Kienge, vă rog. Grazie. E, uh, grazie. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu am uh, asistat la întreaga discuție sunt uh, foarte familiarizată cu situația din Congo pentru că știu ce se întâmplă acolo. Colegul meu, Erike, vorbea despre războaie și despre criza din zonă. Noi uh, sigur că nu auzim foarte multe despre aceste probleme pentru că sunt uh, foarte îndepărtate, însă criza din RDC afectează um, mai multe zone. Avem criza economică, avem criza politică și cred că asta este cauza tuturor problemelor. Și avem, bineînțeles, și criza umanitară. Peste șase milioane de uh, oameni au murit. Aceasta este cifra oficială, dar noi știm că cifrele reale sunt de 10 milioane de victime. Pure questi uh, milioni di morti sembra che non rappresentano vera... Și aceste milioane de oameni par să nu fie suficiente pentru a necesita o acțiune pentru a rezolva criza. Sunt situații care se întâmplă adesea în această țară. Sunt foarte multe interese economice, sunt foarte multe interese ale multor țări și toate aceste interese prevalează asupra vieților oamenilor. Vorbim despre 10 milioane de oameni care au murit în uh, RDC și este nevoie să se facă dreptate. Nu putem să întoarcem uh, capul în cealaltă parte criza umanitară de acolo este foarte gravă în Casai, uh, dar și în alte regiuni. În regiunea Casai este o altă situație. Cobaltul este unul dintre mineralele viitorului și aceasta este o resursă importantă din zonă. Este o substanță care vine din Katanga și deja sunt uh, foarte mulți oameni care au fugit de acolo și nu s-a menționat deloc acest lucru. Mulți merg în Zambia, care are un număr foarte mare de refugiați ce vin din Congo. Iată, aceasta este o altă criză umanitară. Cât o să mai continuăm uh, să vorbim despre Congo ca și cum ar fi doar o criză umanitară? Are, este o criză care are legătură cu situația politică și cu regimul specific care îi uh, uh, forțează uh, pe oameni să trăiască așa. În 2016, președintele a fost menținut la putere în baza acordurilor de la San Silvestru și aceste acorduri uh, au fost făcute pentru a oferi un răspuns. Practic este o încălcare a Constituției, pentru că mandatul său s-a încheiat pe 19 decembrie 2016. Aceste acorduri nu au fost respectate și în 2017 ar fi trebuit să se ia măsuri, însă situația a fost amânată până la sfârșitul lui 2018. Știu că este doar o farsă și oamenii continuă să moară acolo. Asistența umanitară este importantă, bineînțeles, dar soluția ar fi să rezolvăm criza politică. Această criză politică uh, este în interesul multor operatori economici. Este a doua oară când intervenim pe problema RDC prin intermediul asistenței uh, în regiunea Casai. Va exista o conferință a donatorilor, dar către cine va merge această asistență? Către cei care uh, omoară oameni, către teritorii, către regiuni direct? Deci cum vor fi gestionați acești bani? Uh, pentru că oamenii primesc foarte puțin din aceste sume. Ei nu văd rezultatele acestei asistențe. Cine va garanta că asistența va merge direct la oameni? Și cum ne vom asigura noi, la Parlamentul European, că oamenii din zonele cele mai îndepărtate chiar primesc acest ajutor? Mulțumesc foarte mult! Mai uh, sunt și alte intervenții? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Aș vrea să știu dacă cineva de la DigiDevco vrea să spună câteva cuvinte. E cineva de la această direcție generală? Nu? Atunci revenim la doamna Caminara. Așteptăm cu interes răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Și am să încerc să răspund. Cred că unele întrebări s-au referit la responsabilitățile statului în raport cu populația de acolo și și eu uh, am făcut referire la această chestiune când am vorbit despre problema lipsei accesului la serviciile medicale. În misiunea mea am uh, văzut cu proprii mei ochi cât este de complicat să acorzi asistență umanitară în RDC pentru că trebuie să plătim uh, tot felul de taxe când uh, decolează, când aterizează avionul. Deci pe unde te duci e un întreg sistem în care toată lumea, inclusiv cei care oferă asistență umanitară, trebuie să mm, se confrunte cu această birocrație. Și aceasta a fost uh, problema principală pe care am discutat-o cu administrația din Casai. Noi am spus că cei care oferă asistență umanitară sunt acolo să îi ajute pe oameni și de aceea procesul trebuie să fie simplificat și să fie mai puțin costisitor. Intervenție fără microfon. Nu spun că ei fac bani din asta, spun doar că sistemul de acolo este de așa natură încât uh, pentru a avea acces la aeroport trebuie să plătești o taxă. Și uh, cei care oferă asistență umanitară nu sunt exceptați de la această taxă. Deci, o problemă este complexitatea cu care ne confruntăm noi de la mm, organizațiile care oferă asistență umanitară. Deci, noi trebuie să mm, ne descurcăm uh, astfel încât să oferim asistență umanitară. Al doilea aspect este legat de securitate. RDC este unul dintre locurile cele mai periculoase pentru actorii din um, domeniul asistenței umanitare. Alaltă ieri, uh, cred, un lucrător de la un ONG care lucra în zona Kivu, Kivus a fost răpit iar doi au fost uciși. Este o situație foarte complexă pe teren și în aceste condiții este foarte dificil să obții acces și să te asiguri că personalul umanitar uh, este în siguranță. În al treilea rând, infrastructura este o problemă. Chiar și în uh, situațiile în care există drumuri dar mă rog, drumuri într-o stare foarte proastă. Pentru uh, cei care oferă asistență umanitară este foarte greu să ajungă în satele îndepărtate. E nevoie de foarte mult timp de călătorie pentru a ajunge la acești oameni. Și bineînțeles, aceasta complică și mai mult situația. Sunt foarte mulți oameni uh, strămutați oameni care și-au pierdut accesul la terenuri, la sezonele sau la sezonele de mm, însămânțat. Eu și partenerii finanțați de noi, care lucrează pe teren, încercăm să facem tot posibilul să-i ajutăm pe acești oameni să revină mm, pe terenurile lor și să devină autonomi din nou. De exemplu, noi finanțăm un uh, proiect în care punem la oaltă grupuri de oameni strămutați și îi reunim într-un fel de cooperativă. Astfel ei au acces la un uh, teren comun. Le dăm uh, semințele și câteva mm, instrumente sau um, scule pentru agricultură, astfel încât să poată să își uh, semene și să-și poată recolte, recolta um, produsele, astfel încât pe viitor să nu mai aibă nevoie de asistență umanitară. Aceste proiecte mai au și un alt avantaj, pentru că îi grupează pe toți cei uh, strămutați. De multe ori sunt persoane care provin uh, din grupuri etnice diferite, poate grupuri care se luptau uh, unul împotriva celuilalt, dar asta ne ajută să contribuim la procesul de reconstrucție. Nici nu vă imaginați uh, cât de fericiți sunt acești oameni să vadă această rază de speranță încât să-și poată relua viața de la capăt. Așa cum spuneam, Congo nu este o singură problemă, este o combinație de probleme care generează această criză umanitară. Cineva a întrebat dacă se vor găsi uh, acele 1,8 milioane necesare. Acum, uh, având în vedere cât de multe crize sunt în lume, nu putem decât să ne dorim că se vor găsi uh, acești bani, 1,8 milioane, dar cel mai probabil nu vom reuși să ajungem la această sumă. De aceea este esențial să stabilim priorități. Dacă strângem mai puțini bani decât uh, este necesar, trebuie să ne asigurăm uh, că banii merg acolo unde trebuie, pe prioritățile stabilite. Și uh, structurile ONU sunt pe teren și știu care sunt sectoarele prioritare, de exemplu nutriția sau accesul la hrană și apă. Știm astfel care sunt sectoarele și care sunt zonele geografice cele mai importante care necesită sprijin. Apoi s-a vorbit despre legătura cu posibila bogăție a RDC-ului. Suntem conștienți de această situație, nu este o problemă umanitară. Uh, au existat însă discuții în cadrul uh, conferinței umanitare să avem uh, un eveniment uh, colateral privind mineritul responsabil, astfel încât bogăția țării să fie în beneficiul oamenilor. Dar aceasta nu este o chestiune umanitară. Este o chestiune care ține de alte domenii. Am să vă dau un exemplu legat de asistența pentru dezvoltare. Au existat uh, niște fonduri disponibile pentru regiunea Casai și lucrăm uh, îndeaproape pentru a um, canaliza acești bani spre sistemul sanitar din regiunea respectivă, astfel încât să creăm o infrastructură minimă de centre medicale. măcar să avem acolo niște asistente sau niște medici sau medicamente. Ne uităm uh, la ce avem la dispoziție, vrem să um, avem un impact maxim pe teren. În ceea ce privește alegerile, Asta este o chestiune mai degrabă politică. Vă pot spune doar ce am auzit uh, de la cei cu care am discutat. Am discutat cu mai multe sute de oameni. Oamenii de la fața, de, de la fața locului se temeau de ce avea să se întâmple odată cu alegerile. Este o perioadă de mari incertitudini cu privire la viitor. Oamenii se tem de posibila escaladare a violențelor în următorul an. În ceea ce privește acel dezastru natural despre care vorbeați, spuneați că de fapt nu este un dezastru natural, ci un dezastru creat de om. Acestea sunt chestiuni politice și tot ce vă pot spune este că noi, din punct de vedere umanitar și potrivit principiilor umanitare, nu putem să uh, fim um, partizani uh, politic. Nu este rolul nostru să facem asta. Nu este rolul nostru să spunem cine ar trebui să fie arestat sau nu. Intervenție fără microfon. Nu vroiam să spun asta, vroiam să ne spuneți uh, nouă cine este responsabil, cine a început totul, cine pe cine împușcă, ce grup împușcă pe cine. Nu cred că puteți să uh, închideți ochii Există mai mulți observatori internaționali în Congo care monitorizează situația. Știm, noi știm ce se întâmplă pe teren. Prioritatea noastră majoră este să nu punem uh, în pericol accesul nostru la oameni și să nu punem în pericol, în pericol personalul umanitar care lucrează în condiții extreme pentru a livra acea asistență. Noi avem niște specificații pe care trebuie să le respectăm și care spun că noi nu trebuie să fim, uh, să avem o să fim părtinitori din punct de vedere politic și, în al doilea rând, nu trebuie să-i punem în pericol pe oamenii noștri care lucrează pe teren. Există alți actori care au acest mandat despre care vorbiți și nu cei care oferă asistență umanitară au acest mandat. În ceea ce privește regi dimensiunea regională, am uh, subliniat deja că sunt uh, perfect de acord cu dumneavoastră. Există deja jumătate de milion de congolezi în uh, țările învecinate. Numărul poate să crească. Și RDC este o țară foarte mare din Africa. Este o țară foarte importantă pe continent. Da, sunt oameni care fug în Zambia și în alte țări. Am oferit asistență în unele din țările învecinate pentru a ne ocupa de problema congolezilor. Există și situații în care congolezii ajung în Uganda cu holeră, de exemplu, și uh, încercăm să abordăm uh, și această problemă medicală. Referitor la cine primește ajutorul, conform uh, modului nostru de funcționare, contractăm uh, agenții ONU sau agenții sau ONG-uri internaționale. Uneori aceste ONG-uri internaționale au parteneri locali, dar banii nu trec prin structurile guvernamentale sau vreo formă de administrație publică, centrală sau locală. Potrivit uh, regulamentului nostru, nu putem să um, contractăm decât aceste două grupuri de ONG-uri, cele din sistemul ONU și ONG-urile internaționale care au uh, îndeplinit criteriile prevăzute de acordul cadru de parteneriat și care au devenit uh, parteneri ai ECO. Și astfel ne asigurăm unde merg banii, ne asigurăm că banii sunt valorificați la maxim. primim uh, vizite regulate, nu doar de la sediul uh, central, dar avem și un birou la Kinshasa cu colegi care sunt permanent uh, acolo și care verifică cine sunt beneficiarii. Scopul este să ne asigurăm că proiectele primesc banii de care au nevoie și generează rezultatele dorite. Mulțumesc! Aș dori să știu dacă există cineva în sală de la Serviciul de Acțiune Externă care ar dori să comuni, să facă o observație referitoare la situația politică. O cine? Vă rog, prezentați-vă și luați cuvântul. Mulțumesc. Mă numesc Marcos Munoz de la Africa Force. Vă răspund cu mare plăcere la orice întrebare, dacă aveți întrebări. Domnule Deva, vă rog. Mă întreb dacă ați putea răpi 5 minute din timpul dumneavoastră să ne explicați în calitate de experți în domeniu cum a început totul, cine ce face și ce face Uniunea Europeană pentru a pune capăt. Din păcate nu sunt expert, evident, îl înlocuiesc pe colegul meu care nu a putut fi prezent la ședință. Da, îmi pare rău. Așa că asta înseamnă că trebuie să încheiem acest punct. Le mulțumesc tuturor acelora care au luat cuvântul. And the next item... Și acum uh, următorul punct. 16 de pe ordinea de zi, combaterea medicamentelor contrafăcute, moment uh, de intervenție. Și avem aici alături de noi experți, uh, printre care domnul profesor Gentilini, director pentru programul de acces la medicamente și îngrijiri de sănătate de calitate și Bernard Leroy, um, director la Centrul de Cercetare împotriva medicamentelor contrafăcute. Lori să-i rog pe experți să vină aici, alături de mine. Please.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 a venit timpul să dau direct cuvântul experților noștri. Are cuvântul pentru început profesorul Gentilini. Zece minute, dacă sunteți de acord, dacă vi se pare suficient. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, printre toate inegalitățile, cea care ne lovește cel mai tare este inegalitatea în fața sănătății este uh, felul în care pe 12 octombrie 2009 președintele Jacques Chirac împreună cu sprijinul mai multor șefi de, afri- de stat africani a lansat apelul de la Cotonou de a combate traficul de medicamente contrafăcute și făcând un apel pentru mobilizarea responsabililor politici în fața acestui flagel. A fost o pledoarie politică. Constatăm uh, blocajul instituțiilor internaționale, mai ales în ceea ce privește Organizația Mondială a Sănătății, Consiliul Europei, a luat în urmă cu 8 ani inițiativa de a redacta Convenția Medicrim cu scopul de a penaliza traficul de medicamente contrafăcute. Acest comerț ucigaș afectează în primul rând țările sărace și a căpătat o amploare semnificativă amenințând la ora actuală sănătatea tuturor uh, persoanelor, inclusiv în Europa. Cele mai vizate sunt persoanele în uh, condiții defavorizate. Trebuie să abordăm cauzele economice ale traficului de medicamente contrafăcute. Domnule președinte, în timp ce uh, traficanții farmaceutici își continuă traficul, noi salutăm inițiativa deputatului european lui Michel și a Fundației Chirac de a aborda acest flagel care îi lovește în primul rând pe bolnavi, firește, dar și pe cei mai săraci uh, dintre acești bolnavi. Vă mulțumim și sperăm că sub oblăduirea dumneavoastră Uniunea Europeană să combată cu fermitate traficul uh, scandalos al medicamentelor contrafăcute. Mi-a permis să vă arăt câteva fotografii. Vă reamintesc aici o situație pe care o cunoașteți foarte bine, medicamentele comercializate în piețe și care se află la originea unor uh, cazuri, uh, decese impresionante. De pildă, decesul uh, cântărețului Prince se datorează unui medicament contrafăcut, uh, fapt ce nu a fost denunțat de îndată. Puteți constata în acest fel că toate clasele sociale, toate țările pot fi lovite de această dramă. Vă reamintim că pe glob există, se înregistrează în fiecare an estimăm uh, firește între 700 de mii la 800 de mii de morți. Mai mult chiar mai mult chiar decât malaria. 10% din medicamente sunt falsificate, sunt contrafăcute și cam 50% din medicamentele contrafăcute sunt comercializate pe internet. La fiecare dolar investit, Considerăm că acest tip de trafic uh, e mult mai rentabil decât traficul uh, de stupefiante care uh, înregistrează un profit de 10 până la 20 de dolari, în timp ce traficul de medicamente contrafăcute poate înregistra un profit până la 400 de dolari pentru fiecare dolar investit. Constatăm că producătorii sunt în principal, vin în principal din Asia, India, China, traversează țări de tranzit, Europa, America de Sud și majoritatea acestor medicamente contrafăcute ajung în Africa, este practic uh, destinația preferată a traficanților. Însă uh, Africa nu mai este singurul uh, continent vizat. Europa este și avizată. vizată. Puteți vedea prin aceste puncte roșii că Europa din nord până în Maroc este afectată, acest trafic se instalează, se dezvoltă și se uh, diversifică. Trecem la următorul diapozitiv. Vă reamintesc intervențiile instituțiilor internaționale, defectele și lacunele acestor inițiative. Puteți constata că în 1988 OMS uh, a început să conștientizeze această problemă. Ea a fost discutată la adunarea generală de la Geneva, după care 18 ani de liniște vinovată. În continuare, la Beirut s-a lansat un apel uh, din partea actorilor din sectorul sănătății, farmaciștii din uh, Franța au făcut uh, un apel la Beirut. Mai târziu s-a lansat apelul de la Cotonou în 2009, vă spuneam, Jacques Chirac a pronunțat acea frază pe care am amintit-o și eu la începutul intervenției și pe care vă reamintesc pentru că este deosebit de importantă. Sănătatea este elementul cheie al dezvoltării. Observați că a urmat o nouă perioadă de tăcere în negru și că treptat s-a conștientizat amploarea acestei probleme, Europa a constatat că trebuie să intervină și ei datorăm această directivă care a, a fost uh, adoptată în 2011. Însă, tocmai Convenția Medicrim fusese semnată la uh, Moscova în cadrul Consiliului Europei, iar această convenție Medicrim era deschisă tuturor uh, țărilor. Am constatat că s-au uh, numărat multe țări printre țările semnatare, însă, din păcate, Uniunea Europeană nu se numără printre țările care um, au semnat această convenție. În continuare, Academia de Medicină din Franța a luat o poziție fermă când s-a publicat acest raport, raport semnat de cele trei academii vizate, pe, e vorba de Academia de Farmacie Veterinară și de Medicină, știți că medicamentele contrafăcute afectează și șeptelul. Se estimează că la ora actuală în Africa 60% din medicamentele folosite de veterinari sunt contrafăcute trei, cele trei academii au semnat și cele trei categorii profesionale implicate, doctorii, farmaciștii și veterinarii. Încercăm acum ca și la aceste inițiative să se asocieze și organizații internaționale. Convenția Medicrim, asupra care va, deveni, va reveni domnul Leroy, am să vă dau doar câteva informații. Ea a fost semnată în 2011 la Moscova. Este un prim instrument juridic internațional care penalizează traficul și traficanții și care se ocupă de victime. La ora actuală există 27 de state semnatare, 11 ratificări de către parlamente. Este în vigoare din 1 uh, ianuarie 2016 și ar trebui să fac obiectul unei monitorizări uh, din partea unui comitet ad hoc în 2018. Continuare, în țările sărace, accesul la medicamente de calitate depinde foarte mult de conștientizarea opiniei publice, de accesul la puncte de comercializare controlate prin scăderea prețurilor medicamentelor, fără a le modifica calitatea și fără a pune în pericol cercetarea, cât și o asigurare medicală universală. Aceasta e o promisiune care a fost împlinită doar de câteva țări. Aș dori să închei cu o ultimă fotografie cea care înfățișează pe actualul președinte al Republicii Franceze. Am avut privilegiul de a face o prezentare de 10 minute în fața președintelui Republicii pentru a atrage atenția asupra pericolului pe care îl pune traficul de medicamente contrafăcute și pentru a ne încuraja ca în cadrul discursului pe care urma să-l țină câteva zile mai târziu în Africa să aducă în discuție această uh, problemă. Mi-a promis că o va face, a făcut-o. Uh, Așa că pentru noi francezii și pentru Europa, indirect, este important ca autoritățile noastre politice să ia o poziție fermă în fața acestei drame a medicamentelor contrafăcute. Această dramă împotriva care încercăm să luptăm și pe care mi-aș dori ca și dumneavoastră să o combateți cu tărie și determinare. Sper ca Uniunea Europeană să se asocieze a aceste lupte. Mulțumesc! Okay. Thank you, profesor Gentilini. Mulțumesc, domnule profesor Gentilini. Urmează domnul Leroy. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, sunt onorat că mi-a acordat uh, timp pentru o prezentare. Sunt directorul Institutului de Cercetare în domeniul contrafacerii medicamentelor, împotriva medicamentelor contrafăcute și noi încercăm să convingem guvernele că e nevoie de acțiuni pentru a îmbunătăți legislația în domeniu, mai ales în Africa și Asia de Sud-Est. E nevoie de acțiuni de formare. Trebuie să cooperăm cu Organizația Mondială a Vămilor, de asemenea, pentru a intercepta mai bine medicamentele contrafăcute am desfășurat patru campanii cu OMV și am reușit să interceptăm 850 de milioane de medicamente contrafăcute provenind din Africa. Desfășurăm de asemenea acțiuni de prevenire și de comunicare. Prima dintre problemele noastre ar fi următoarea. Există des o ambiguitate, o confuzie asupra felului în care se abordează din punct de vedere juridic problema. Institutul meu se concentrează în principal pe, contra, pe medicamentele contrafăcute, dar problema ini... Problema cu care ne confruntăm acum este falsificarea. Contrafacerea este momentul în care se utilizează o marcă fără consimțământul deținătorului de drepturi, dar de multe ori avem acum medicamente falsificate. Se utilizează nu doar marca uh, Uh, fără consimțământ, dar medicamentul în sine conține niciun fel, nu conține niciun fel de substanțe active sau cantități foarte mici de substanțe active. Organizația Mondială a Sănătății anul uh, trecut a hotărât că trebuie să ne concentrăm pe falsificarea medicamentelor. Contrafacerea, pe de altă parte, ține de dreptul la proprietate intelectuală. Pentru că putem discuta și despre articole vestimentare contrafăcute, unde sunt folosite brandurile în mod ilegal și mai departe. Nu, problema este falsificarea. Și apoi avem și medicamente neautorizate. Sunt medicamente care intră pe un teritoriu unde nu, există, unde nu au autorizația să fie pe piață. Sunt medicamente care trec prin vamă în contrabandă sau medicamente substandard. Ce este un medicament substandard? De exemplu, un vaccin care trebuie să călătorească la temperatură de 5 grade, dar care în portul din Africa este supus unor călduri uh, excesive. Nu mai poate fi utilizat pentru vaccinare și este chiar uh, periculos, pentru că la temperaturi mai mari poate fi, pot fi reactivate uh, bacteriile din virus. Medicamentele interceptate proveneau în mare parte din India în cazurile înregistrate de noi și de multe ori erau medicamente substandard mai mult decât falsificate. Domnul Gentilini s-a referit la chestiunea de pe acest slide, să trecem și de următorul slide. Bun, aici avem un punct foarte important de subliniat. Medicamentele false pot duce la moarte, dar creează de asemenea și rezistență. Dacă tratăm o infecție cu antibiotice insuficient de puternice, atunci, în mod evident, microbii, bacteriile profită și se vor adapta, vor deveni mai rezistențe la acel antibiotic. Așadar, la ora actuală avem problema aceasta foarte mare cu rezistența anti Uh, cu rezistența bacteriilor. Problema este înrăutățită și mai mult din cauza medicamentelor false. Domnul Gentilini a spus deja că este un fenomen de criminalitate, asemănător cu traficul de droguri. Dar este mult sub radarul statelor uh, afectate pentru traficul de medicamente se dă de la 6 la 60 de ani uh, închisoare. Statele se concentrează mai mult pe contrafacere, pe, pe aspectele de proprietate intelectuală. Pe de altă parte, aspectele de sănătate, care sunt uh, conexe traficului de medicamente falsificate, nu sunt luate în considerare așa cum trebuie. Principalul cartel din Mexic, Sinaloa, se concentrează din ce în ce mai mult pe medicamente false. Înainte se ocupau de droguri. Drogurile, infracțiunile din domeniul drogurilor sunt uh, pedepsite foarte tare. Însă, acum există cazuri din ce în ce mai extinse de toxicomanie bazată pe medicamente false. Medicamente ia toată lumea. și astfel de, astfel de trafic de medicamente finanțează chiar și activități armate, de exemplu în Orientul Mijlociu. Deci este mult mai ușor traficul cu medicamente falsificate, penalitățile sunt minime și randamentul este foarte mare. Așadar, ingredientele succesului. Judecătorii de asemenea nu sunt foarte bine versați în acest domeniu sunt un fost judecător și știu cum uh, stau lucrurile, cum reacționează judecătorii. De asemenea, sunt foarte concentrați pe aspectele naționale, dar traficul de medicamente este un fenomen transnațional. Și este dificil să intre în contact serviciile juridice dintr-un stat cu cele dintr-alt stat. Serviciile de resort din China, unde am fost recent, mi-au spus că nu au fost niciodată contactați de serviciile din uh, sfera africană, care este o piață de altfel inundată de medicamente false provenite din China. Știu o țară din Africa de Est, unde președintele a fost reales datorită banilor proveniți din partea acestor cartelori de trafic de medicamente falsificate. Responsabilitatea guvernului este foarte mare. Este o amenințare la adresa sănătății publice, precum și la adresa statului de drept. Criminalitatea organizată care acționează în acest domeniu este o amenințare reală. Avem și traficul pe internet, avem reîmpachetarea, de exemplu, medicamente din SUA, care expiră în curând sunt trimise într-un stat din America Centrală pentru a fi reîmpachetate cu o nouă dată de expirare. Și am putut vedea acest lucru în Peru. De exemplu, pilulele contraceptive sau pilulele pentru a doua zi. Pacientele utilizează medicamente expirate. Și mai există încă o practică și vreau să profit de această oportunitate ca să vă spun, să vă atrag atenția asupra faptului că există o responsabilitate foarte mare și asupra instituțiilor europene. Instituțiile europene au uh, dat o directivă europeană foarte bună. Aceasta permite standardizarea abordărilor europene în acest domeniu și acoperă aproape toate aspectele. În această directivă există prevederi cum că există posibilități mai extinse pentru a se utiliza alți distribuitori decât distribuitorii acreditați ai laboratoarelor. Din nefericire, mafia italiană, mai ales cea din Napoli, a văzut imediat cum poate să facă profit de aici. Fură camioane de 38 de tone de medicamente reale, le transferă în anumite țări din comunitatea europeană, aflate în estul Uniunii, acolo, distribuitorii reciclează acele medicamente în așa fel încât să le redistribuie în Europa de Vest în baza directivei. Deci medicamentele sunt recondiționate. Dar puteți spune că, de la urmă, sunt medicamente adevărate, da, dar ei dintr-un litru de medicament fac 100 de litri. În înțeleapta Germane, de exemplu, apar așadar medicamente false în farmacii. De exemplu, medicament anticancer, Ersepta, s-a găsit un astfel de medicament complet diluat în uh, farmacii germane. Să mergeți pe site-ul nostru, facem uh, o revistă presei în fiecare săptămână iracam.com. Acum trei luni, în Danemarca și în Finlanda au existat scandaluri de acest gen. Instituțiile europene ar trebui să fie un pic mai puțin idealiste cu acest gen de directive și să plece urechea la aceste evoluții care se petrec pe piață, pentru că ele vizează toate țările europene. Următorul slide, vă rog. Guvernele nu își dau interesul. De exemplu, în Asia de Sud-Est, nimeni nu le-a sugerat acelor guverne să aibă o abordare regională a problemei. Au multe probleme și aceasta nu este o prioritate. Nu au strategii și nu au mecanisme ad hoc. Administrațiile se concentrează pe proprietatea intelectuală, pe contrafacere și nu țin seama de cât de gravă este situația cât de mare este impactul asupra sănătății populației. Pedepsele, după cum vă spuneam, sunt minuscule, de la 6 la 60 de zile, dar sunt și alte state în care nu e vorba decât despre o amendă. Judecătorii nu sunt uh, versați în domeniu, de aceea nu se riscă și este un aspect transnațional, de aceea este nevoie de cooperare transnațională între serviciile de justiție. Următorul slide, vă rog. În concluzie, nu trebuie să ne concentrăm doar pe contrafacere, trebuie să ne concentrăm pe falsificare, pentru că aceasta are consecințe foarte grave din punctul de vedere al sănătății publice. Vămile naționale trebuie să fie eficiente și legile trebuie să fie eficiente și uh, complete. Convenția Medicrim reprezintă un cadru bun de pornire. Legile naționale trebuie să cuprindă definiții precise și adaptate infracțiunile trebuie să fie detaliate și armonizate. E nevoie de penalizări severe, e nevoie de măsuri prin care să fie facilitate anchetele și să se ușureze cooperarea internațională. Magistrații trebuie să fie mai bine formați și motivați. Eu timp de 40 de ani, ca judecător, m-am ocupat de droguri. În anii 90 nu ne pricepeam. ne ocupam de utilizatori și de dealeri. Dar în momentul în care am fost mai bine format, am putut uh, trasa mai bine banii, am putut să înghețăm și să abordăm problema mai bine. Și aici e nevoie de același tip de tratament. Trebuie să abordăm problema la fel. Există și problema corupției. Ținând seama de sumele aflate în joc, corupția în mod clar își face simțită prezența. Și să nu uităm nici de aspectele internaționale. Banii trebuie să ne preocupe mereu. Pentru că țările sărace au nevoie de acești bani ca să lupte împotriva fenomenului. În ceea ce privește convențiile, avem Convenția Medicrim. V-am spus de ce este importantă. După ce a fost semnată aceasta, am dus lupte seculare. Deci sunt mai puțin de 20 de state care au semnat această convenție. În Europa ea trebuie să fie adoptată de cât mai multe state. Există și o convenție ONU, convenția UNTOC, precum și convenția Palermo. Ea trebuie să fie utilizată la maxim. Ea a fost semnată în Palermo în anul 2000 și este un instrument remarcabil. în baza acestei convenții poate exista o veritabilă convenție internațională. Există foarte multe state care au ratificat această convenție. Există tratate bilaterale care ne pot ajuta să abordăm mai bine situația. Statele trebuie să colaboreze mai bine în contextul acestei convenții, pentru că ea oferă un cadru foarte precis de operare. statele trebuie să, să explice în scris dacă refuză ajutorul în contextul acestei convenții. Această convenție permite de asemenea livrări controlate pe teritoriul unor state vizate de acest gen de scandaluri. De asemenea, pot fi chemați martori în fața unui tribunal. Dar care este problema cu Convenția de la Palermo? ea poate fi pusă în aplicare într-un caz doar dacă există trei persoane implicate într-o relație de tip uh, infracționalitate organizată în cel puțin două state. Însă pentru o infracțiune care este pedepsită cu cel puțin patru ani de închisoare. Dacă nu există acest tip de sancțiune posibilă pentru acea infracțiune, nu poate fi activată Convenția de la Palermo. De aceea este important să revizuim uh, penalitățile pentru acest gen de uh, Uh, infracțiuni. Trebuie să fie minim 4 ani de închisoare. Sigur că în primul rând, guvernele trebuie să învețe să acționeze în mod proactiv și nu reactiv. Trebuie să aibă strategii, trebuie să aibă dispozitivele instituționale necesare și trebuie să ratifice convențiile aplicabile. De asemenea, trebuie să adopte o legislație modernă și adaptată, să dezvolte sisteme judiciare și um, capabilități pentru prinderea traficanților. Institutul meu a creat niște legi model și am ajutat uh, șapte state din Africa să le adopte. Practic, uh, sunt niște legi care arată ca niște meniuri de restaurant uh, care includ toate dispozițiile necesare pentru a combate medicamentele falsificate. Există um, uh, chei USB uh, pe care le-am uh, pregătit cu aceste documente în engleză, în franceză și în alte limbi. Vă stăm oricum uh, la dispoziție dacă doriți mai multe informații. Am lucrat, cum vă spuneam, cu câteva state africane și vom colabora de asemenea și cu cele cinci state din Mekong și astfel vom putea să îmbunătățim legislația uh, și în alte părți ale lumii. Vă mulțumesc! <clears throat> Ok, thank you. Mulțumesc. Acum aș dori să le dau cuvântul uh, membrilor comisiei. Dorește cineva să intervină? Se vor uh, regăsi și prezentările din această dimineață. Sunt convinsă că lupta împotriva contrafacerii și împotriva corupției este o prioritate pentru că nu există o legătură cu sănătatea publică o întrebare simplă pentru a vedea dacă nu a venit momentul să începem să investim. Depinde de medicamente care vin uh, din afară. Ar trebui să investim în dezvoltare, mai ales acolo uh, unde acest... Ok, ia. Yeah. Altcineva? Domnul Venta, vă rog. Cu pentru prezentație. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această prezentare și am și o scurtă întrebare legată de uh, rolul uh, corporațiilor farma. Cum abordează ele această problemă? Am văzut uh, acel documentar cu privire la companie care și are sediul central în Europa, dar care are unități de producție în India. Asta este problema corupția este factorul cel mai important, este o problemă transnațională și din această cauză, un același medicament are prețuri diferite în funcție de locul în care este produs. Crește nivelul de conștientizare cu privire la această problemă. Cred că această prezentare ar trebui să fie susținută în fața mai multor comisii, pentru că nu este doar o problemă de mediu, doar o problemă de acces la medicamente. Pe de altă parte, însă, medicamente pe de altă parte, aceste țări în care furnizăm asistență ne livrează medicamente. Este o problemă foarte complexă. Așa cum spuneam, această chestiune ar trebui să fie importantă pentru toate comisiile Parlamentului. Cine ia mai întâi cuvântul? În primul rând, aș dori să mă adresez Serviciului de Acțiune Externă din și comisiei? Vreți să spuneți ceva? Că și cu tratamentele prescrise de profesorul Gentilini și domnul Leroy și vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Vorbeați despre medicamente state, fie că sunt uh, medicamente mai ieftine sau mai scumpe, inovatoare sau generice toate tipurile de medicamente sunt afectate. În acest uh, caz, proprietatea intelectuală Apoi, este în interesul nostru să combatem uh, rezistența la medicamente, mai ales în ceea ce privește malaria, uh, tuberculoza și rezistența la anti uh, pentru economiile lumii atunci când încep să se dezvolte și să crească. Dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm garda jos. Bineînțeles, lucrătorii din domeniul sanitar trebuie să raporteze efectele adverse și să construiască acea rețea de farmacovigilență. vigilență S-a vorbit și despre problema cooperării regionale și despre armonizarea cerințelor de înregistrare. Este vorba despre documentele tehnice comune și asta ca să avem uh, eficiență în reglement. Problema cooperării regionale și despre armonizarea cerințelor de înregistrare. Este vorba despre documentele tehnice comune și asta ca să avem uh, eficiență în reglement că accesul la medicamente este un subiect um, în toate proiectele bilaterale cu țările terțe. Și un alt aspect, și anume că Uniunea Europeană finanțează direct medicamente în țările sărace. Contribuim uh, cel puțin cu un milion și uh, proiecte pentru achiziționarea de medicamente și vaccinuri în țările sărace. Bineînțeles, vrem să ne asigurăm că monitorizăm uh, cu mare atenție utilizarea acestor fonduri. Există audituri interne și externe pentru a garanta acest lucru. Apoi uh, vrem să facem și achiziții uh, în comun la nivel global. Iar pe de altă parte, sunt implicați și colegii din sectorul umanitar. Poate că există um, țări care vor să-și achiziționeze propriile medicamente. La rând, vrem să consolidăm sistemul de reglementare în țările sărace pentru a aborda um, problemele sistemice și cauzele um, principale. Am să răspund uh, și la fel va face și colegul uh, Roa. Aș vrea să îi spun uh, doamnei eurodeputat că ar fi ideal ca medicamentele să fie fabricate la fața locului. Însă au existat încercări în acest sens uh, în ultima perioadă, dar toate uh, au eșuat. Bolnavii sau pacienții de la fața locului uh, practic uh, pun sub semnul îndoielii producția locală și vor medicamente importate. Eu cunosc pacienți uh, care merg la Dakar, care este cunoscut pentru distribuția medicamente autentice, iar alții vin în Franța, în Europa, în Italia sau în alte țări să-și uh, cumpere medicamentele. Sigur că da, ar fi o situație ideală. Uh, însă trebuie să fim realiști. Există și fabrici uh, care produc medicamente false în acele țări. Aceștia sunt în special producători asiatici și China și India sunt uh, țările din care provin uh, cei mai mari producători de medicamente. Orice moleculă activă utilizată de industria farmaceutică este fabricată în aceste țări acestea pot să fabrice cele mai bune produse și în același timp pot să propună produse falsificate. Este o chestiune foarte greu de rezolvat. Nu mai știu care era întrebarea dumneavoastră, dar vă va răspunde domnul Leroy. Ați făcut o observație și ați uh, reamintit uh, tot ceea ce face Uniunea Europeană. Sunt de acord cu dumneavoastră. Însă rezultatul pe teren este mm, strigător la cer. Vorbeați despre acel uh, fond global. Am și lucrat acolo. Dacă ar fi să cerem socoteală acestui fond, am avea mari surprize. Știm că banii nu sunt uh, folosiți în totalitate în fiecare an. Iar acest lucru nu este acceptabil, mai ales în acest domeniu. Fondul global are niște reguli pe care trebuie să le respectăm. Însă, din această cauză, multe țări care au nevoie de medicamente nu au acces la aceste fonduri. Unitaid, nu ați vorbit despre asta, uh, are același rol și a obținut câteva succese, dar a înregistrat și câteva eșecuri răsunătoare. Cred că ar trebui să regândim tot ceea ce facem și ar trebui să ne stabilim ca obiectiv să obținem rezultate reale pe teren, bani să-și cumpere medicamentele. Și nici nu sunt locuri de unde să-și cumpere medicamentele, nu sunt farmacii în zonele rurale. Deci nu putem să reproșăm oamenilor uh, că își cumpără medicamente false. Cumpără ce găsesc pe care trebuie să o facem și o luptă de dus. Acum uh, există și acei mici uh, dealeri de medicamente falsificate, dar nu e vina lor, nu ei sunt mari vinovați pentru că pentru ei aceasta este singura modalitate de astfel întregii societăți, astfel încât oamenii să aibă altceva de făcut decât să se implice în activități uh, infracționale. Și acum îi dau cuvântul domnului Leroy. Mult a abordat deja producția medicamentelor la fața locului este cât se poate de aleatoriu, n-am dat seama că, iată, am văzut în Africa medic, doctori care uh, au medicamentele în buzunar, în sala de operație, pentru că se tem într-atât extraordinar, însă ar fi nevoie ca instituțiile europene să sprijine inițiativele în acest domeniu, Europa, alcool. În primul rând, problemele pe care le constatăm în Europa nu uh, sunt probleme la nivelul uh, laboratoarelor, ci la nivelul distribuitorilor. 27 de distribuitori pentru o țară atât de mică ca Mauritania. Înțelegeți ce înseamnă asta, unde duce totul. În Europa e un fenomen nou, se ocupă de medicamentele, de, de identificarea propriilor lor, propriilor lor medicamente cu defecte. La ora actuală, institutul meu încearcă să elaboreze de asemenea un program de conștientizare în laboratoare, în fundații, pentru Acum, spre deosebire de ce s-a întâmplat în Statele Unite, unde un uh, laborator a pus uh, tratamentul pentru hepatita C la 80.000 de dolari, la 90.000 de dolari, îmi cer scuze. Bolnavii sunt luați, uh, practic, dreptostatici. Uh, aceștia trebuie să urmeze un tratament timp de 90 de zile și trebuie să plătească pastila pe care trebuie să o ia în fiecare zi la 1000 de dolari pastila, adică 90.000 de dolari. Acum, hepatita C e deosebit de răspândită în Egipt. Acum, vă puteți uh, rupte de realitate, s-au făcut chiar calcule uh, pentru a vedea până unde putem merge cu stabilirea prețului unui medicament. Deci avem o problemă și cu laboratoarele când vine vorba de uh, stabilirea prețurilor. Aș dori să vă atrag atenția acum asupra medicamentelor comercializate. Administrează dependenților de droguri, Um, spre deosebire de trecut, uh, dacă heroina era un exploziv clasic, explozibil clasic, uh, fentanilul e un explozibil nuclear. Are o concentrație de 0,15% uh, față de doza profita de pe această piață. Ce vreau să vă spun? Că fentanilul se comercializează pe internet. Internetul e un trafic formidabil, vă, reacom- vă reamintesc că 95% din comercianții de medicamente pe internet țin de crimă organizată, dent uh, traficanții pun un blister cu medicamente de 19 grame în plic și iază cum circulă medicamentele. Vă spuneam, unii cred că pe internet nu sunt uh, expuși. Ce constatăm în Franța, de pildă? Avem un sistem foarte bun de securitate socială, iar internet traficul cel mai voluminos din țara noastră. În Statele Unite, unde medicamentele sunt deosebit de scumpe, se comercializează um, medicamentele oncologice se comercializează pe uh, internet. Iată, v-am spus, uh, pentru atenție. Aș dori să le mulțumesc experților pentru prezentările lor excelente și răspunsurile pertinente. Sunt de acord cu domnul Venta că și alte comisii din Parlament ar trebui să uh, afle mai multe despre această problemă și să discute cu experții. Încă o dată vă mulțumesc și trecem mai departe la um, următorul punct de pe ordinea de zi de la nivel înalt privind accesul la medicamente. O avem aici pe Lola Sanchez, care ne va prezenta punctul și se presupune că ar, am avea aici un expert de la comisie. Mă întreb dacă e în sală. Expert de la Doctor Front, Fără Frontiere. Lola începe. Pe care a pronunțat delegația Uniunii Europene pe 9 noiembrie 2016 în cadrul Organizației Mondiale a Corupției. La momentul respectiv se discuta despre um, recomandările grupului în, la nivel înalt privind accesul la medicamente. Delegația Uniunii Europene a spus că internațional, sănătatea publică, iar Comisia Europeană nu uh, este de acord cu această uh, prezumție. Comisia Europeană a recunoscut că există probleme uh, în ceea ce privește sistemul de sănătate subfinanțat, lipsa experților sau stocurile globale scăzute de anumite medicamente. Nu a prezentat însă niciodată uh, necesitatea de a avea o abordare completă astfel încât uh, să se permită un acces la medicamente. Ne surprinde, prin urmare, că Comisia acuză grupul la nivel înalt că nu are o abordare globală când uh, dând dovadă de o atitudine, pentru că interpretarea actuală a normelor comerciale privind proprietatea intelectuală nu e compatibilă cu apărarea acestor bunuri. Vă reamintesc că în intervenția dumneavoastră la OMC a spus că Uniunea Europeană și-a luat angajamentul de a lupta pentru o sănătate uh, că aceste concluzii uh, față de care ar trebui să ne luăm angajamentul cer la punctul 18 să deblocăm, să decuplăm uh, prețul final al medicamentelor de cercetare și dezvoltare, incluzând transferul de tehnologie din spre Uniunea Europeană înspre accesul atât la cunoștințele dobândite cât și la uh, produse medicale la prețuri accesibile. În ciuda faptului că Consiliul, încă Comisia, îmi scuze, a declarat în fața Consiliului TRIPS că Uniunea Europeană asigură că acordurile sale de liber schimb sunt coerente cu declarația de la Doha și că contrariul. Adevărul e că această comisie a apărat în această ultimă rundă de negocieri o apărare deosebit de strictă a proprietății intelectuale, precum certificate suplimentare la brevete sau uh, o perioadă suplimentară de stat cu solicitările Consiliului din, din iunie 2016, care cereau revizuirea prejudiciilor aduse la adresa sănătății publice de toate aceste măsuri um, de protecție suplimentară a proprietății intelectuale și ce se întâmplă cu angajamentul UE față de obiectivele de dezvoltare în, uh, nu i-a acordat seriozitatea suficientă. Țările în curs de dezvoltare pentru mii de persoane în țări cu venit uh, mediu și scăzut, accesul la medicamente produse de India sau China, de, sau China, îmi cer scuze, reprezintă singura alternativă uh, la un, reprezintă singura opțiune de acces la un medicament, uh, la un produs uh, medical. Uh, Temerile noastre au fost confirmate când am avut acces recent la declarația UE la ultimul Consiliu TRIPS, care s-a organizat uh, luna octombrie. În timpul acestei uh, întâlniri, aceste probleme și de posibilitatea accesului a milioane de persoane la medicamente. Delegația din Brazilia a prezentat comisiei situații în care uh, nave uh, încărcate cu medicamente destinate acestor țări au fost confiscate în țări. Astfel se investesc bani din partea contribuabililor în produse care se află apoi sub brevete stricte de proprietate intelectuală în beneficiul așadar al unor actori privați și nu există niciun câștig pentru um, contribuabili. Am dorit să discutăm, de, să discutăm despre cercetări uh, deschise, cu cod deschis, de uh, punerea la oaltă a datelor, de transparența cercetărilor, uh, cercetărilor clinice. Cu toate acestea, ce spuneam la început, astăzi discutăm despre cu totul altceva, și anume legitim. Ne poate spune Comisia în ce fel delegația care reprezintă UE Uh, la OMC și la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale va lua în calcul interesele legitime, democratice și parent uh, a desfășurat consultarea pentru a își întemeia poziția și care sunt actorii societății civile care au fost contactați pentru a re, pentru a redacta această poziție. Mulțumesc. I hope that there is somebody from the... Mulțumesc, sper că este și cineva de la comisie care să răspundă la toate aceste întrebări. Înainte însă, avem alături de noi un expert, uh, Dimitri Einichel de la Médecins Sans Frontières. Vă rog. Mulțumesc, domnule Vaurenen, că ați uh, oferit oportunitatea de a participa la, acest, la această discuție. Vreau să vă explic faptul că noi am înființat această campanie după ce am primit un premiu Nobel în 1999, tocmai pentru a puncte esențiale. Anul trecut aceea, Ban Ki-moon a stabilit un astfel de panel la nivel înalt pentru accesul la medicamente, tocmai pentru a vedea care sunt soluțiile posibile pentru a coordona mai bine interesele inventatorilor, asociațiilor umanitare, comercianților și mai departe. Știi sănătății din statele în curs de dezvoltare. Dar este acum prima oară când abordăm problema din două perspective, inovarea și nevoia de acces. care includ eh, protecția proprietății intelectuale și să țină seama de angajamentele guvernelor în conformitate cu agenda privind dezvoltarea durabilă. Raportul prezentat de mare, prețul tratamentelor este foarte mare. În statele în curs de dezvoltare există o problemă cu accesul la servicii medicale, dar această problemă se regăsește și în Uniunea Europeană și țările OCDE. nu există suficientă inovare pentru a aborda probleme urgente ale, medica, al, ale pacienților. Inovarea, concurența și așa mai departe. Raportul a fost salutat de fostul secretar general Ban Ki-moon, care a încurajat toți, toate părțile interesate să țină seama de acest raport. Europene. Austria, Belgia, Grecia, Luxemburg Olanda, Spania și Portugalia. Aceste țări au intervenit în mai multe formuri politice, unde au subliniat cât de importantă este chestiunea, inclusiv la OMS și la Consiliul pentru Drepturile Omului. State membre UE, unde sunt uh, unde se regăsesc uh, firme farmaceutice mari, au avut o opinie negativă asupra recomandărilor acestui raport. 18 care vizează posibilități UE pentru creșterea accesului la medicamente. Comisia ENVI s-a ocupat de acest raport și el face un apel ca recomandările panelului să fie luate în considerare de către Comisia Europeană. Parlamentul a avut de asemenea un grup de lucru cu privire organizat o discuție cu privire la felul în care poate încuraja Uniunea Europeană accesul la medicamente pentru toată lumea. Scopul era să se construiască punți la nivel internațional în acest domeniu. Europarlamentarii au spus că sprijină complet cercetare și transparență. În ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor raportului panelului, au început să fie discutate câteva dintre concluzii și uneori chiar puse în aplicare la nivel național și internațional. De exemplu, câteva dintre recomandările care vizează nevoile noi norme și strategii pentru a promova inovarea, aprofundat accesul la medicamente în ianuarie anul acesta. Bordul executiv a fost de acord să ceară OMS să pregătească o foaie de parcurs pe această temă pentru perioada 2019-2023. Această foaie de parcurs va fi OMS de foarte mulți ani din perspectiva țărilor în curs de dezvoltare. Însă acum, anul acesta, OMS a hotărât să abordeze problema și din prisma țărilor deja dezvoltate și a cerut directorului general să prioritizeze această chestiune. Multe țări, inclusiv Portugalia, s-au referit la raportul panelului de la nivel înalt al ONU. În acest context, mai multe state membre s-au referit și la recomandările acestui raport. Olanda, de exemplu, s-au referit s-a referit la prevederile. Se opune poziției Comisiei Europene. Comitetul Permanent la inițiativa Indoneziei a inițiat o analiză a raportului panelului ONU. Eu de înțeles pentru că nu este coerentă cu rezultatele studiului de impact al Comisiei. Aici este inclus impactul proprietății intelectuale asupra accesibilității și sustenabilității financiare. Deci relația între proprietate... Comisia totuși are o anumită atitudine. Se pare că interesele anumitor state membre din Uniunea Europeană nu sunt luate în considerare. Ram de lucru care include anumite excepții și limitări. Negocierile vor continua în 2018. În încheiere, concluziile raportului panelului ONT pacienții când au nevoie de acces la medicamente și vaccin în următorii ani vor fi noi metode prin care se va inova în acest domeniu. care a abordat mai multe chestiuni în acest domeniu în anii recenți. Avem nevoie ca toți membrii UE și Comisia Europeană să aibă o poziție mult mai constructivă și mai ambițioasă în acest domeniu al reformei accesului la medicamente. De aceea este important ca ar avea strategii cuprinzătoare și integrate conform obiectivelor de dezvoltare durabilă. De aceea salutăm interesul Comisiei DEVE în acest raport al ONU și invităm Parlamentul European să continue să încerce să pună în aplicare aceste recomandări la nivel european și internațional. Uh, brevete. E nevoie de noi modele de inovare în așa fel încât investițiile să aibă randamentul scontat. Vă mulțumesc pentru interes. Mulțumesc, domnule Enichel. Există colegi care vor să intervină? Să pună întrebări? Cecil? Mulțumesc pentru toate aceste observații punctuale. Știu că este un sector delicat care s-a subliniat în repetate rânduri că aceasta este abordarea cea mai potrivită pentru a găsi o soluție pentru multe din problemele cu care se confruntă persoanele care consumă medicamente. Am, am vorbit despre reforme instituționale la nivelul guvernelor. Dar cred că nu putem uita de ce ar trebui să fie măsuri și o luptă pentru o mai bună democrație, pentru o mai bună guvernanță. Pentru în multe din aceste țări noi vom fi confruntați, ne vom confrunta cu acest sector ca și cum ar fi o urgență. O soluție definitivă la multe din aceste probleme presupun tocmai alinierea mai multor sectoare și, înainte de toate, vină democrație, propria guvernanță, nu vom reuși să facem nimic. Aș dori să scot un alt uh, punct în evidență care ar trebui luat în calcul și anume faptul că victimele deja sunt persoane vulnerabile pentru că sunt bolnavi, așa că uh, adesea nu sunt pe piața muncii. Piața muncii care nu e reglementată și un accesului la sănătate. Așadar, persoanele sunt de două ori vulnerabile și ade- cel mai adesea lovite sunt uh, femeile și afectați sunt copiii. Vedeam cum în Africa, unde femeile care uh, suferă, care erau infectate cu HIV, nu aveau acces la medicamente. Cele persoane care nu au un loc de muncă sau un venit nu uh, își pot permite un acces la medicamente. Cazul meu e o observație, dar și o Cele persoane care nu au un loc de muncă sau un venit nu um, își pot permite un acces la medicamente. Cazul meu e o observație, dar și o solicitare de a pune pe primul plan în uh, cadrul persoanelor vulnerabile, femeile copii. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Din partea comisiei acum. Vă rog să vă prezentați și să puneți întrebările. Mulțumesc, domnule Bun, reprezentant de la DigiTrade. Dar eu am fost chemat aici datorită acelei uh, întrebări um, la care a răspuns doamna Biencovska în 2017, apoi a fost e mondială care se ocupă de proprietatea intelectuală. De aceea mă aflu eu aici și nu cineva de la DigiTrade. Totuși, am să încerc uh, să dau un răspuns uh, cât de bun pot la toate